Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, haideți să reluăm uh, reuniunea noastră cu punctul 7. Și acum este ușor de observat, este vorba despre, despre propunerea Comisiei privind Corpul European de Solidaritate. Îi salut și le urez bun venit domnilor Tibor Navraci și Günther Oettinger, dar de asemenea și directorilor generali pe aceste um, sectoare de la nivelul Comisiei. După cum știți, președintele Juncker a lansat această inițiativă anul trecut cu scopul declarat de a oferi tinerilor între 18 și 30 de ani posibilitatea de a avea experiențe în străinătate și de a-și uh, întări competențele lingvistice în timp ce, prin intermediul activității lor în acest corp al solidarității, dau dovadă de angajamentul lor pentru societate. Acest corp de solidaritate trebuie să se bazeze pe finanțări din programele existente. În ceea ce privește uh, Comisia Cult, Erasmus Plus își aduce o contribuție substanțială în acest sens. Stimați uh, comisari, v-aș acorda acum cuvântul fiecăruia timp de șapte minute jumătate, fie și dacă înțeleg bine, propunerea pe care ați, ne-o veți prezenta astăzi a fost adoptată doar uh, acum câteva minute de către Colegiul Comisarilor, astfel încât suntem primii care auzim uh, această veste bună aici și suntem, uh, așteptăm cu interes prezentarea dumneavoastră precizând că în Parlament vom uh, negocia aceste dosare cu uh, precizia necesară, dar și uh, cât se poate de rapid. Știu că dumneavoastră um, ne cereți să lucrăm cât se poate de rapid, însă și noi trebuie să ținem cont de procedurile noastre parlamentare și cu cât sunt uh, implicate în această procedură mai multe comisii de specialitate, cu atât durează mai mult și uneori chiar uh, se ajunge la anumite contradicții în ceea ce privește competențele, mm, chestiuni care nu vin neapărat să accelereze uh, negocierea acestor dosare. De aceea sperăm că nu vor apărea astfel de divergențe în ceea ce privește competențele, astfel încât să putem uh, parcurge această procedură cât se poate de rapid și pentru a putea să ajungem cât mai repede la un acord cu Consiliul, ca lucru care de asemenea reprezintă o premisă esențială. Aveți cuvântul, nu știu cine dorește să înceapă dintre dumneavoastră, domnule Oettinger. Doamna președinte, Camervert, domnule uh, Navracici, uh, stimați director general, stimate doamne și domn deputați, Vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă prezenta situația de fapt și posibilitatea de a vă prezenta această acest nou dosar prin care se creează un temei juridic separat pentru Corpul European de Solidaritate. Vrem așadar să creăm această bază stabilă prin intermediul cărora tinerii pot să își uh, exprime angajamentul pentru uh, proiecte europene în echipe mixte. Plecăm de la experiențele vaste ale diferitelor ONG-uri, asociații de tineret, organizații pentru uh, tineret uh, în statele membre și de la nivel regional. De asemenea, ne bazăm și pe Serviciul European pentru Voluntariat. Și vrem ca această activitate să aibă un uh, titlu european și de asemenea să fie și dotată cu mijloacele financiare necesare. Prima etapă este aproape de domeniul trecutului, în care s-au folosit uh, mijloace financiare existente și am primit deja 30.000 de cereri din partea unor tineri, preponderent din uh, sud-estul Europei și am vrut să facem acest lucru din fondurile existente pentru a le permite acestor tineri să se implice cât mai rapid. Odată cu legisl- propunerea legislativă adoptată de Comisie astăzi, vă prezentăm dumneavoastră și Consiliului temeiul juridic pentru cea de-a doua etapă cu, pentru perioada 2018-2020 am elaborat uh, un proiect legislativ în care sunt uh, trasate cele mai importante uh, prevederi juridice prin care definim Corpul European de Solidaritate, prezentăm conceptul și valorile acestuia, dar creăm în același timp și o bază financiară separată. Este vorba de 371 de milioane pentru cei 3 ani 19 în 2018, 119 2019 și 134 de milioane în 2020. Venit cu această propunere legislativă, prin care, iată, venim și cu o dotare financiară serioasă, creăm încredere, încrederea de care au nevoie partenerii noștri din statele membre atunci când uh, se implică cu numele lor, fie că e vorba de uh, Crucea Rușie din Spania sau de asociație uh, a cultelor din altă țară. pentru a colabora și la nivel internațional în Europa. Cea de-a treia etapă încă nu se discută astăzi, este vorba însă de ancorarea acestui program în cadrul financiar multianual. Este obligația mea și a serviciilor pe care le conduc să includem acest program și în uh, CFM-ul de după 2020, ideea fiind de a nu uh, afecta programe deja existente, de a nu le slăbi, ca de pildă programul pe care îl conduce colegul Navracici, uh, Erasmus+. Plus. Vrem să asigurăm o înaltă calitate prin crearea un unei uh, mărci de calitate pentru Corpul European de Solidaritate. Iar acei parteneri care doresc să participe trebuie să respecte uh, Uh, cerințele necesare și vor fi și verificați de către noi pentru a nu se ajunge la un dumping de calitate și pentru a putea garanta această calitate de nivel european peste tot. Lucru care se va controla și în cursul anilor. În aprilie, înainte de Paște, am organizat o conferință cu mai multe sute de participanți. Aș dori să mulțumesc doamnei Camenvert pentru faptul că a participat și ne-a prezentat cerințele clare din partea Parlamentului. Și noi am făcut tot posibilul pentru a include și aceste propuneri în proiectul nostru legislativ. Acum câteva zile, la nivelul Consiliului, la nivel de ambasadori, am putut uh, prezenta uh, elementele constructive ale acestui proiect și am um, <clears throat> putut constata că mm, proiectul se bucură de uh, o largă acceptanță. Ar fi, uh, desigur, salutar dacă înainte de 2017 s-ar putea ajunge la o înțelegere pe acest dosar, pentru că în aceste condiții s-ar putea uh, folosit deja bugetul pentru 2018. După această întâlnire voi merge la colegii dumneavoastră de la buget pentru a le prezenta proiectul legislativ pentru 2018 în care se regăsesc deja cele 19 milioane prevăzute pentru, a, prevăzute pentru anul 2018. Important de asemenea este faptul că prin această ofertă nu vrem să facem concurență pieței muncii principale. Deci nu vrem să oferim angajatorilor posibilitatea de a elimina locuri de muncă prin uh, implicarea tinerilor. Trebuie să fie vorba de activități care vin să completeze locurile de muncă de pe piața muncii. Este vorba de proiecte care vizează cultura, natura, protecția speciilor, integrarea populațiilor vulnerabile, integrarea refugiaților. Vrem astfel să oferim partenerilor noștri de la fața locului o întreagă paletă de posibilități, dar și, evident, tinerilor care se vor implica. Participanții vor uh, primi un certificat și aici formulez o dorință. Sper că cei care se vor angaja în Corpul European de Solidaritate o vor face cu angajament vor dovedi că sunt europeni solidari, obținând în final un certificat care în niciun caz nu va fi dăunător pentru uh, cariera ulterioară. Pentru că astfel de tineri s-au implicat uh, atunci în activități de voluntariat și vor fi interacționați și cu alți tineri din alte sfere culturale și de aceea proiectul constituie o valoare adăugată pentru tinerele generații în special. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a susține acest proiect și, evident, vă stăm la dispoziție pentru dezbateri mai detaliate în cursul săptămânilor viitoare. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Oettinger, domnule Navraciș. Uh, Bună ziua, dați-mi voie să continui uh, de unde a, uh, s-a oprit domnul Oettinger, pentru că vorbim despre solidaritate tangibilă la nivel european prin acest corp. După cum vă amintiți, această idee s-a născut ca reacție la referendumul Brexit din Regatul Unit, pentru că uh, Așa cum uh, sugerează analiza, um, comportamentul uh, votanților se schimbă pe grupuri de vârstă și în funcție de uh, trecutul istoric sau social al fiecăruia. Indicația fiind că cu cât tinerii erau mai educați și mai dintr-un mediu mai urban, cu atât ei erau mai pro-europeni în poziția lor și de aceea, uh, împreună cu experiența noastră din uh, programele Erasmus, am înțeles că Erasmus poate să facă o diferență, să creeze un uh, simț special al identității europene, că are elemente tangibile și atunci am zis, haideți să dăm ocazia tinerilor să uh, voluntarieze într-un cadru separat, cu mai mulți bani, cu acces mai facil, care să implice mai mulți tineri și să ofere experiențe ale identității europene și ale modului european de, modului european de a trăi și de a face voluntariat. De aceea, am creat prima structură în cadrul uh, programului Erasmus, și am creat un portal care funcționează ca un portal uh, de tip uh, ghișe universal, unde există partea de ofertă, în care ONG-urile își pot uh, trimite ofertele de voluntariat și există și o parte de cerere a aceluiași portal unde tinerii cetățeni pot să se înregistreze și să își depună candidatura uh, pentru voluntariat sau experiențe profesionale. Până acum am avut uh, aproape 30.000 de tineri, mai ales din țările, uh, statele membre sud-europene, 5352 din Italia, 4470 din Spania, 2836 din Portugalia, Iată așadar, acestea sunt primele trei țări uh, în care Corpul European uh, de Solidaritate este deja un proiect european uh, foarte popular. Există sugestia că în aceste țări valorile europene sunt foarte uh, Uh, îmbrățișate și uh, acești tineri își doresc uh, să aibă o experiență de voluntariat uh, foarte bună. De aceea am uh, extins apelul Corpului European de Solidaritate, după cum a menționat domnul comisar Oettinger, uh, acesta are două segmente, mai întâi cel de voluntariat, cam 80% din activități, și cel uh, profesional, vreo 20%, și din activități și din buget. Dați-mi voie să mă îndrept pe scurt uh, asupra diferențelor dintre cele două programe, pentru că Corpul uh, European de Solidaritate este uh, EVS+. Acesta este uh, domeniul de solidaritate um, sunt acoperite cele 28 de state membre, în timp ce proiectele EVS și Erasmus acoperă 33 de țări. Uh, EVS și Erasmus există de ceva vreme. Pentru statele membre, uh, Corpul European de Solidaritate va acoperi toate activitățile, iar uh, EVS rămâne în vigoare în țările învecinate pentru anumite perioade de timp. Vrem ca accesul la Corpul European de Solidaritate să fie foarte facil pentru statele nemembre. Deci, în timp, putem extinde uh, sfera geografică și la acele țări care, la momentul de față, nu sunt acoperite de activitățile Corpului European de Solidaritate, acoperind în viitor toate cele 33 de țări. Însă, în prima etapă, Există un corp european de uh, solidaritate pentru uh, statele membre și va exista uh, acest EBS pentru țările învecinate. Dar toate celelalte diferențe sunt pur și simplu avantaje pentru Corpul European de Solidaritate, fiindcă, după cum am menționat, portalul va fi mai accesibil decât sistemul uh, recent al EVS. Și totodată păstrăm toate parteneriatele bune, toate ONG-urile autorizate cu care am lucrat în perioada EVS vor uh, exista mai multe fonduri, după cum ați auzit, și mecanismul ghișeului universal pentru sistemul de depunere a candidaturilor face ca toată procedura de uh, candidatură să fie ușoară, mai ușoară pentru solicitanți, pentru tinerii cetățenii Uniunii Europene. Aș spune așadar că dacă putem pune în aplicare uh, Corpul European de Solidaritate și putem să menținem în funcțiune întregul sistem în ceea ce privește voluntariatul, vom obține o afacere mai bună, un rezultat mai bun decât cu EVS. Pe de altă parte, din perspectiva uh, profesională, principala problemă o reprezintă calitatea uh, acestor uh, experiențe. Deci suntem foarte atenți la menținerea tuturor criteriilor de calitate care îi uh, ajută pe tineri să se apropie de o experiență calitativă a programelor de formare. De aceea, uh, scopul uh, este deocamdată mai limitat pentru că suntem foarte vigilenți și riscul e mai mare, fiindcă experiența noastră este mai limitată în ceea ce privește uh, formarea în cadrul Corpului European de Solidaritate, deși în ceea ce privește voluntariatul avem experiență foarte multă. Iată, m-am încadrat în cele șapte minute și jumătate. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult! Pentru început, aș dori să dau cuvântul coordonatorilor, după care Vom avea o rundă de răspunsuri din partea comisarilor, pentru că domnul Oettinger trebuie să plece și la Comisia de Buget și începem cu Savine Ferhain. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această dimineață aici. Pentru că dacă mă uit la buget, doar 25% sunt propuneri noi, restul sunt uh, chestiuni existente deja, pentru că IVF a realizat deja uh, lucruri foarte bune în domeniul voluntariatului. Eu cred că este bine să venim cu această completare pentru activitățile de voluntariat și de ucenicie și pentru a folosi și instrumente diferite bugetare. În primul rând, însă, eu consider că este vorba de un fel de rebranding doar pentru a atrage încă o dată atenția asupra activității de voluntariat și, de, și asupra schimburilor sociale și pentru îmbunătățirea agendei până la urmă. Am să mă refer și la punctul unde am câteva întrebări și anume chestiuni bugetare. Întreaga parte a EVS care a avut uh, loc pe teritoriul european este inclus în noul cor pentru solidaritate. Cât mai rămâne acum, în final, concret, pentru activitatea voluntarilor în afara teritoriului Uniunii Europene și care este structura de organizare. Păstrăm structura de organizare a EVS pentru partea extrateritorială sau um, se creează ceva nou. Și apoi, dacă mă uit uh, cum sunt uh, formulate în proiectul de legislativ amendamentele vis-a-vis -vis de articolul 13 din programul Erasmus, constatăm o scădere pe e-learning. Mm, trebuie dacă dispar uh, bani și de aici. În anumite domenii ar fi logic. Și apoi, la nivelul bugetului, avem de fapt o creștere a fondurilor pe anii următori, pentru că în prima parte nu am cheltuit atât de mult și de aceea s-a prevăzut o creștere a fondurilor pe anii următori. Așa s-a procedat și în um, Leonardo sau în fostul program Convenii. Dar um, aceste fonduri nu vor fi afectate. Vreau o precizare clară în acest sens. Apoi, pentru anul 2018 și 2019, prevăzusem sau solicitasem o creștere a bugetului cea care a fost negociată și ulterior redusă. Ce se întâmplă cu aceste fonduri? Uh, ele dispar, sunt uh, ele așa numitele fonduri noi sau rămân în uh, programul Erasmus? Iar în ceea ce privește competențele, Corpul European pentru Solidaritate se va finanța în proporție porție de 70-75% din programul Erasmus uh, față de <clears throat> Erasmus, uh, fonduri din alte linii bugetare sunt puține, dar cred că va fi în beneficiul uh, european. Eu cred că și din partea de solidaritate am putea include fonduri pentru corpul de solidaritate. Sau vom fi și noi chestionați când e vorba de decizia bugetară sau uh, vom asista la nouă limitare a programului Erasmus. Președinta va trebui să fiu uh, severă și uh, în perspectiva orei care ne aflăm. Silvia Costa, mulțumesc foarte mult celor doi comisari pentru faptul că au venit aici să ne prezinte această inițiativă strategică pentru Uniunea Europeană. Eu trebuie să spun că spiritul și intenția acestei acestui uh, proiect uh, sunt foarte bune. Aș avea o întrebare de natură lingvistică pentru limba engleză doar, de ce corps și nu corp. În orice caz, este o inițiativă salutară pentru a le oferi tinerilor posibilitatea de a se implica în inițiative de solidaritate. Întrebările care au fost um, formulate nu le voi repeta. Pe bulet am și eu trei. Prima. Se vorbește Ideea de a avea un portal unic, posibilitatea de, pentru tineri de a se înscrie, face mai facil această experiență. Dar mi se pare că există oarecare confuzie uh, în ceea ce privește tipul de implicare, pentru că pe lângă voluntariatul pur și relațiile de cooperare între organizații care sunt deja implicate în domeniul solidarității și a voluntariatului și care pot acționa transfrontalier și, și partea de ucenicie, mai există și aspectul care privește doar 20% din uh, acțiuni care se referă la muncă efectivă, pentru că acțiunile, um, organizațiile nu sunt doar de voluntariat sau non-profit, ci este vorba și de întreprinderi. Aș înțelege dacă ar fi vorba doar de întreprinderi sociale, pentru că ar trebui să um, fie vorba de subiecti care să acționeze pe acest domeniul concret. Noi am solicitat, atunci când a fost vorba de program de voluntariat, să obținem mai multe resurse și știu că una dintre cerințe a fost aceea de a uh, convinge statele membre să adopte legislație națională care să ofere tinerilor posibilitatea de a practica voluntariatul, dar și serviciul civil. Fapt ne spuneți că majoritatea candidaților vin din uh, Sud, dar asta pentru că acolo nu există legislația națională. De aceea, cred că este important să convingem statele membre să adopte legislație națională și să nu ne concentrăm cu uh, Corpul European de Voluntariat uh, doar la nivel transfrontalier sau mai degrabă da, să nu intervenim cu activități de voluntariat doar la nivel uh, național. O serie întreagă din fonduri vin din programul Erasmus și 52% din alte programe. Însă perspectiva care se deschide este aceea de a îngloba Serviciul European de Voluntariat. Și vă reamintesc că astăzi nu se substituie cei 33 da, și altă chestiune, faptul că voluntariatul era valabil și pentru state terțe. Ce se întâmplă acum? Dotarea financiară este prevăzută până în 2020. Întreb dacă ulterior se va redeschide întreg, întregul spectru de activități. Apoi, întreb care este natura juridică a experienței. Este vorba de voluntariat, ucenicie, experiență sau muncă efectivă? Domnul Șuntis. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc celor doi comisari care au avut amabilitatea să ne informeze și să vină aici în fața noastră. Ne bucurăm uh, că suntem primii care aud uh, aceste decizii uh, absolut recente. Acum, din uh, ce am auzit aici de la domnii comisari, uh, eu uh, am, am formulat câteva întrebări, întrebări pe care poate le-au abordat și colegii mei. Aș vrea să-i rog pe cei doi comisari, dacă au listele cu primii voluntari, să-mi dea și câteva date cu privire la, Gre- la Grecia. Ce voluntari greci s-au înscris? Pentru că aș vrea să știu cum se explică faptul că în țările din Sud, unde rata șomajului este cea mai ridicată în rândul tinerilor, cum se poate asigura mai multă solidaritate și mai mult voluntariat? Sau cum vede Comisia acest lucru? Ce fel de platformă propuneți? Dacă, să zicem, o persoană din Sud își caută de lucru, își caută de muncă, ce îi se oferă? Ce oferiți acestor oameni? doar uh, o uh, consolidare a idealurilor europene, solidaritate? Eu, unul, trebuie să spun că nu am încredere în comisie cu privire la punerea în aplicare a principiului solidarității în general. Deci, asta e o problemă generală. Problema concretă aici este cum îi determinați pe tineri să se ofere ca voluntari? Ce fel de propunere aveți? ce platformă oferiți și îi vizați uh, mai mult pe uh, șomerii din uh, Europa de Sud și de Est, e un fel de cal troian, mi se pare mie, prin care acoperiți problema șomajului. Cum vă asigurați că acești tineri, voluntari, solidari, nu vor fi până la urmă manipulați, nu vor profita companiile de ei sau cum uh, vă asigurați că ei nu vor fi trimiși uh, să intervină în situații de catastrofe naturale? Deci vă întreb încă o dată, ce rol ar juca acest uh, corp european în misiunile de pace în străinătate, de pildă? Există și o astfel de dimensiune a Corpului European de Solidaritate? Se discută despre asta sau se interzice clar participarea la astfel de misiuni? Acestea au fost întrebările mele de bază. Mulțumesc foarte mult! Vielen herzlichen Dank, Helga Trüppel. Mulțumesc foarte mult, Helga Trüppel. Da, mulțumesc foarte mult și din partea mea celor doi domni comisari pentru faptul că ne-au prezentat astăzi încă o dată principiile de bază, dar și posibilitățile de finanțare pentru acest corp european de solidaritate. În general, mi se pare o idee bună de a crea posibilități suplimentare pentru tineri de a se implica voluntar în Uniunea Europeană. Argumentația fiind și aceea că este bine să creăm această solidaritate europeană și să oferim tinerilor uh, această posibilitate de a acumula experiențe noi. Și eu consider că este bine să încercați să veniți cu propuneri Um, de îmbunătăție organizatorică, cu acest ghișeu unic, cu acest portal unic și cu un acces mai facil. Dacă mă gândesc însă la finanțare, aș dori să vă atrag atenția că la ultima discuție cu privire la Serviciul European pentru Voluntariat am primit o promisiune foarte clară din partea Comisiei că nu se vor folosi fonduri din programul Erasmus+. Plus. Constatăm că nu stau lucrurile așa acum uh, și trebuie să spun foarte clar că nu sunt de acord. Eu cred că este bine să se creeze aceste posibilități noi, dar dacă se dore, dacă există voința politică pentru acest lucru, trebuie să existe bani noi și nu să se ia fonduri din acel domeniu prin care finanțăm deja activități suplimentare pentru tineri. Eu v-aș sugera așadar să veniți cu o propunere nouă, pentru că ne-ați făcut altă promisiune și eu nu sunt dispusă să accept acest lucru așa. O a doua întrebare legată de calitate. Noi am salutat faptul dacă grupele de voluntariat ar putea crea uh, proiecte proprii. Aceste lucruri nu mai apar așa în program și uh, v-aș întreba acum dacă este prevăzută și posibilitatea finanțării inițiativei proprii. Mulțumesc foarte mult! din partea coordonatorilor nu mai există intervenții, de aceea l-aș ruga pe domnul Oettinger să răspundă la întrebările legate de buget înainte să plece la Comisia pentru Buget. Domnule Oettinger, aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor deputați, folosim fondurile pentru voluntariat în măsura în care acestea fuseseră investite până acum pentru E28. Venim și le completăm, le suplimentăm. Astfel, programele principale din Erasmus nu sunt afectate deloc. Noi venim să suplimentăm calitatea, să deschidem noi posibilități pentru activități ale tinerilor, sub această nouă titulatură a Corpului European de Solidaritate, obiectivul fiind de a uh, stimula solidaritatea ca o valoare în sine. Apelăm așadar la fonduri din uh, programul de voluntariat. Mai apelăm și la alte fonduri și venim și cu bani proaspeți. Încă o dată, activitatea clasică din programul uh, Erasmus nu este afectată. Folosim fonduri din programul european pentru muncă și inovare socială, vorba de 10 milioane în acești 3 ani, din fondul european social 35 de milioane pe acești 3 ani și bani proaspeți 86,5 milioane. Asta înseamnă că ei sunt folosiți țintit pentru tineri, pentru activitatea lor uh, în echipe europene timp de câteva săptămâni. E vorba așadar de peste 150 de milioane din alte programe și se activează și bani proaspeți. Ați întrebat ce înseamnă acest lucru pentru Serviciul European de Voluntariat. Banii care erau folosiți în cadrul SEV pentru UE28 se cifrează la 198 de milioane. E vorba de circa 80% din totalul fondurilor. Deci rămân 20% pentru țările noastre partenere cu care dorim să continuăm proiectele. Cum se va face acest lucru din punct de vedere organizatorii, cât ține de specialiștii noștri, Uh, și ne vom consulta și cu experți în acest sens. Acum, dacă Corpul European de Solidaritate după 2020 uh, va fi uh, deschis și pentru state terțe, se va decide. Eu cred că va trebui să vedem cum funcționează lucrurile și să analizăm uh, în sub ce formă și când anume se impune să extindem aceste activități și la alte țări, în afara celor cinci uh, cu care cooperăm deja, lucru care s-ar putea prevedea deja în următorul CFM. De aceea vorbesc de etapa 1, etapa de demarare, etapa 2, 2018 până 2020 și etapa a treia, după 2020, uh, când avem nevoie de o bază bugetară stabilă pentru a deschide eventual activitățile și pentru alte state partenere. Așteptăm cu interes alegerile din Regatul Unit. Trebuie să vă spun că plecasem de la premiza reviziei la mijlocul perioadei pe 2018 ca fiind adoptată. A avuseseră posibilitatea să adopte în Parlamentul lor aceste modificări care nu au fost de mare anvergură. Acolo erau prevăzute 50 de milioane. În proiectul nostru plecăm de la o dezghețare a acestei, acestor blocaje după alegerile din Marea Britanie. Dacă nu, va trebui să ne gândim la alternative. Dar, în orice caz, plec de la premisa că, în momentul de față, cei 50 de milioane vor fi putea fi folosiți suplimentar pentru Erasmus. Legată, legată de întrebarea critică dacă se poate avea încredere în comisie sau nu, uh, noi uh, apelăm la încrederea dumneavoastră și vrem să o și justificăm. De aceea, haideți să continuăm dialogul în perioada următoare și să evaluăm peste trei ani dacă în această, această inițiativă va fi un succes. Și, așa cum spune și domnul Navracici, nu există o cotă a statelor membre. În multe alte domenii și programe avem o cotă. Aici, tinerii care își manifestă interesul o pot face, chiar dacă și, sau dacă ar fi vorba de uh, tineri greci de 5 ori mai mulți decât alții, ar fi un lucru foarte binevenit. Eu cred că este în interesul tineretului să avem această deschidere largă, pentru că tocmai în acele zone unde există probleme cu șomajul pentru tineri, probabil că acest program va avea o rezonanță mai mare. Aș saluta dacă ar fi vorba de mai mulți tineri greci, spanioli sau italieni. Domnule Oettinger, încă o întrebare din partea mea, dacă îmi permiteți, pentru că e important pentru noi. În 2017 ni se aprobaseră 50 de milioane suplimentare pentru Erasmus Plus și mai sunt uh, alte 50 de milioane în CFM-ul care sper că se va adopta. Cei 85 de milioane bani proaspeți fac parte din cele 100 de milioane sau de unde provin acești bani proaspeți? Banii proaspeți vin din marja globală pentru angajamente pentru 2018 de la uh, rubrica 1A. Deci sunt uh, mijloace financiare fără destinație precisă până acum și care, uh, stricto senso, ar merge înapoi uh, către statele membre. Asta înseamnă că mijloacele suplimentare pe care uh, le avem pentru Erasmus Plus pentru 2017 și care sperăm că vor fi aprobate și pentru 2018 până 2020, nu vor fi incluse în corpul de solidaritate, ci uh, vor fi disponibile pentru ceea ce rămâne din programul uh, Erasmus. Da, așa stau lucrurile, așa intenționăm. Pentru că Erasmus Plus este o poveste de succes. Corpul poate deveni o poveste de succes, dar nu afectând sau uh, nu în detrimentul Erasmus Plus. De aceea, în proiectul de buget, uh, vrem ca aceste două trenuri să meargă înainte, fără a fi afectate în vreun fel din punct de vedere bugetar. Mulțumesc foarte mult. Vă dăm acum voie să plecați la colegii noștri din Comisia de Buget. Salutații din partea noastră și vă mulțumim încă o dată pentru prezentare. Domnule comisar Navracici, uh, au mai rămas și alte întrebări. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea într-adevăr să fac câteva observații suplimentare, să explic care este legătura dintre Corpul European de Solidaritate și Serviciul European de Voluntariat. Corpul de solidaritate reprezintă o versiune îmbunătățită a Serviciului European de Solidaritate, dacă pot să-mi exprim așa. Serviciul European de, de Voluntariat a fost un program foarte uh, bine apreciat, foarte aproape de inima noastră, din păcate însă nu s-a bucurat de foarte mult succes. În 20 de ani, abia dacă am numărat 100.000 de, de participanți. Acum, am spus 100 de mii, 100 de mii de participanți. Până în 2020 uh, ne propunem să mai uh, avem încă 100.000 de participanți, însă cu Corpul European de Solidaritate, în mai puțin de un an, am primit deja peste 30.000 de înscrieri. Până acum uh, am reușit deja să plasăm 108 dintre acești candidați deci unii au fost deja, s-au dus deja la locul în care vreau să facă voluntariat, ceea ce înseamnă că dacă reușim să menținem acest ritm, Corpul European de Solidaritate poate avea mult mai mult succes decât Serviciul European de Voluntariat. Însă, Vom uh, păstra unele din fondurile de la Erasmus Plus pentru activități de voluntariat în țările învecinate. Vom avea 90 de milioane de euro alocate activităților EVS pe viitor. Aceștia sunt bani suplimentari pentru activitățile de voluntariat. Avem așadar bugetul Corpului European de Solidaritate plus 90 de milioane de la Erasmus Plus pentru activități EVS viitoare. Și, așa cum am menționat în uh, discursul meu introductiv, putem uh, lărgi sfera geografică a Corpului European de Solidaritate în baza acordurilor bilaterale încheiate pe viitor. Adică Uniunea Europeană, în mod bilateral, poate semna acorduri cu țări terțe pentru a um, avea activități uh, și acțiuni uh, ce se înscriu în Corpul European de Solidaritate și acolo. ONG-urile reprezintă un partener foarte activ în Corpul European de Solidaritate. Până în prezent, am uh, încheiat, uh, am avut de fapt contacte cu 112 organizații participante. Acestea sunt foarte active, nu um, au apărut pur și simplu la orizont, ci sunt organizații care ne-au contactat pe noi și caută participanți, sigur majoritatea pentru activități de voluntariat, dar caută și uh, ucenici, caută um, și tineri care vor să facă ucenicie stagii și ucenicii se pot face chiar și în ONG-uri. Perioada de timp pe care o avem în vedere uh, poate fi una foarte scurtă până la o perioadă mai lungă. Pentru ucenicie, de pildă, perioada minimă, perioada cea mai scurtă este de două luni, Perioada maximă, cea mai lungă, poate fi de 12 luni. La voluntariat avem o perioadă ce poate merge de la 2 săptămâni până la 12 luni. Facem o distinție destul de clară, așadar, între Corpul European de Solidaritate și EVS. Aș spune, prin urmare, că Corpul European de Solidaritate este o versiune mai bună a EVS, acestui serviciu european de voluntariat și ne dorim uh, să fim mai ambițioși cu el. În ce privește Grecia, până în prezent pot să vă spun că am primit 1204 de cereri de înscriere din Grecia, e un uh, număr foarte bun. Grecia se plasează astfel pe locul 8 în Uniunea Europeană ca număr de uh, doritori. Și sunt de acord cu dumneavoastră, din uh, țările uh, sud-estul Europei avem un număr foarte mare de uh, doritori, ceea ce poate fi un semn că acești tineri nu sunt interesați doar de activități de voluntariat și de solidaritate, ci că vor să pătrundă astfel pe piața muncii. Iată de ce trebuie să avem niște garanții pentru ei, să avem condiții uh, de calitate foarte bună ca să nu-i dezamăgim pe acești tineri. Corpul European de Solidaritate poate să dea certificate de uh, istruire, de ucenicie acestor tineri care pot să le folosească apoi pe uh, piața muncii ca să arate ca o experiență și astfel să își găsească mai ușor un loc de muncă. Cam atât. Mulțumesc foarte mult. Mai avem patru intervenții și aș dori să-mi și închid lista. Deci câte un minut, uh, începând cu doamna Șoidrova. Mulțumesc, mă bucur că am auzit aici că va exista finanțare pentru Corpul European de Solidaritate, finanțare din fonduri care nu prejudicează programul de voluntariat. Mulțumesc comisarului pentru că a spus că obiectivul final trebuie să fie o îmbunătățire a Serviciului European uh, de Voluntariat actual pentru că nu trebuie să, nu putem să uităm sau să-l omitem, să dezamăgim oamenii care s-au înregistrat deja ci să le susținem eforturile. Însă, pe de altă parte, nu trebuie să-i dezamăgim nici pe cei care vor să creeze, să construiască uh, acest serviciu de voluntariat de 20 de ani încoace. Nu putem să spunem că nu este bun, pentru că ei au lucrat în alte condiții. Așa că aș vrea ca serviciul de voluntariat și cel de solidaritate să meargă mână în mână, să fie paralele că va exista acest corp de solidaritate fără și nu ar fi bine ca el să dea deoparte serviciul de voluntariat. Deci, sunt de acord că trebuie să sprijinim uh, Corpul European de Solidaritate, dar să sprijinim totodată și Serviciul European de Voluntariat ca parte integrată din acest corp. Ar putea, am putea chiar să facem un titlu comun. Vechi? Dann der Kollege Morgano. Doamnul Luigi Morgano acum. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare. Dat fiind că avem doar puțin timp la dispoziție, aș dori să fiu foarte succint. 1. Dacă s-au făcut uh, calculele corect, așa cum a spus și domnul Ettinger, două treimi din acest program trienal provin din Erasmus+. Evident că mm, preocupările sunt cunoscute, în rest mm, au venit doar cu utilizări suplimentare legate de Serviciul European de Voluntariat, cu o finanțare luată de Erasmus Plus, care lărgește sectorul pentru tineret. Însă sunt prea puține fonduri pentru un angajament relevant cu noua bază uh, Uh, legală care se dorește cu dublarea prin resurse financiare. Uh, cu trei ani vom avea, până la urmă, aceeași probleme. Eu mă așteptam la altceva. A doua întrebare, care mi se pare importantă. Spunea domnule Navracis că Corpul de Solidaritate și Serviciul de Voluntariat uh, vor funcționa în paralel pentru o anumită perioadă. Și de ce vă întreb? Pentru că impresia mea și din răspunsul pe care l-ați dat este că se riscă la un moment dat ca și corpul de voluntariat să rămână oarecum sub această umbrelă. Și o a treia întrebare, simplificând lucrurile, veniți în uh, favoarea uh, unei mai bune organizare a cererii și ofertei. Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru răspunsuri. Cred că e o idee foarte bună să îmbunătățim serviciul, serviciile de voluntariat pentru cei uh, dintre noi care au fost implicați de ani de zile în asta, uh, este o îmbunătățire foarte bună și Corpul de Solidaritate e calea bună de a îmbunătăți lucrurile. Nu o să intru în chestiuni bugetare, dar uh, am o întrebare legată de ceea ce pare să fie diferența între tinerii sud-europeni și nord-europeni când vine vorba de participare. Uh, dacă ne îndreptăm privirea către tinerii din țările nordice, pentru că nu există cote și nu-mi plac neapărat cotele, dar cum o să vă adresați și lor ca să-i faceți să se implice? Fiindcă dacă vorbim de solidaritate, mi se pare important să vedeți cum să implicați și pe tinerii din nordul Europei, fiindcă altfel cred că putem ajunge într-o situație unde să fie ceva, uh, un fel de proiect exclusiv sud-european. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și încă o dată, Hera Trupel. Vreau să revin încă o dată la problema bugetului. Ați explicat acum încă o dată, sau ce obțineți promis încă o dată să uh, nu vă atingeți de banii din Erasmus Plus care nu sunt prevăzuți pentru programul de voluntariat, asta până în 2020. Însă ați, v-ați deschis prezentarea spunând că vă puneți la dispoziție pentru Serviciul European de Voluntariat 341 de milioane, ceea ce înseamnă că banii noi mobilizați sunt în uh, proporție mult mai mică. Pentru că dacă se realocă 341 de milioane din ceea ce există deja, înseamnă că mesajul politic care se dă acum este mult mai mic. Am luat la cunoștință faptul că încercați să nu afectați alte fonduri din Erasmus Plus uh, care nu vizează activitatea de voluntariat, însă sumele nu mobilizate sunt uh, mult mai mici decât 341 uh, de milioane despre care se vorbește. Da, mulțumesc foarte mult. Domnule comisar Navracis, pe final încă o dată, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc frumos. Dați-mi voie să încerc încă o dată să fac diferența între EVS și Corpul European de Solidaritate, fiindcă probabil acesta este miezul noului concept uh, că trebuie să existe o abordare coordonată câte vreme există EVS. Aș spune că, într-un scenariu optimist, între EVS și Corpul European de Solidaritate există o complementaritate la momentul de față, una geografică, iar în viitor va exista o convergență. Deci, dacă există suficiente acorduri bilaterale între UE și celelalte state membre care îndeplinesc toate criteriile acoperirii geografice, cred că putem introduce EVS în uh, Corpul European de Solidaritate. EVS face parte din Erasmus Plus, este implementat de agențiile naționale și totodată în etapa pregătitoare, Corpul European de Solidaritate va fi și el pus în aplicare de agențiile naționale. Deci există o, o cale naturală de convergență între cele două proiecte, iar în viitor asta se va întâmpla. Aceasta este cea mai bună garanție pentru acțiunile coordonate, ca atât la nivel național, cât și la nivel european, Dacă analizăm fie activitățile EVS, fie cele ale Corpului European de Solidaritate, o să vedem că acestea vor fi gestionate de noi și de agențiile naționale ale programului Erasmus cum să creștem popularitatea Corpului European de Solidaritate în Europa de Nord, de bine asta ține parțial și de dumneavoastră. Dacă îl promovați bine, el va fi popular. Însă pot să vă spun că unele state membre nord-europene au rezultate chiar bune, țările de jos, uh, Suedia de asemenea are rezultate bune, și chiar și finlandezii sunt mai activi decât danezii. Lucru surprinzător pentru mine. Și de asemenea surprinzător că britanicii sunt destul de activi. Sunt în uh, sfertul de sus al uh, numărului de cereri uh, pentru Corpul European de Solidaritate. Deci cred că trebuie să acordăm foarte multă energie uh, promovării și să uh, readucem la viață simțul de solidaritate în toate statele membre ale Uniunii Europene. Ne putem baza pe realizările programului Erasmus+, dar trebuie să facem mai mult. Trebuie să explicăm și de aceea încurajăm agențiile naționale să lanseze propriile campanii de promovare și informare și sper ca toți cetățenii acestor state să primească foarte bine noul program. Și da, îi spun doamnei Trupel, vrem să cultivăm toate oportunitățile care vin de la toate celelalte fonduri um, europene asociate LIFE, de exemplu, sau Fondul Social European, pentru că acestea au deja programe foarte similare, nu bazate pe voluntariat, însă cu aceeași temă și am vrea să aducem la oaltă toate sinergiile din aceste programe și să facem uz și de toate fondurile existente acolo. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Navracici. Ne bucurăm că ne-ați vizitat astăzi și ne-ați prezentat această propunere a comisiei. În formă scrisă, nu l-am n-am primit-o încă oficial. După cum vă puteți imagina, vom uh, analiza cu mare atenție această propunere și vom veni cu amendamentele noastre în procedura parlamentară normală. Probabil că și în cursul acestei proceduri vor exista o serie întreagă de discuții cu serviciile dumneavoastră și mai știm și um, și cooperarea de regulă funcționează foarte bine și de aceea sper că în cele ce urmează vom putea să clarificăm toate întrebările rămase în discuție și vom putea veni și cu completările și modificările necesare. Aștept cu interes discuțiile viitoare și de aici, uh, din interiorul comisiei noastre, dar și cu dumneavoastră și sper că, în final, vom pune pe picioare un corp european de solidaritate care să corespundă și cerințelor pe care le-am formulat și în rezoluția noastră parlamentară. Încă o dată mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Ne vom începe lucrările pe acest proiect și sperăm că vom ajunge la un bun final. Vă mulțumesc încă o dată! So, dann sind wir im Prinzip am Ende unserer Sitzung angekommen. Ich habe în principiu am ajuns la finalul reuniunii noastre. Vreau doar să vă reamintesc că următoarea noastră reuniune va avea loc pe 21 iunie. de la 9 la 12 jumate și 15-18.30, precum și pe 22 iunie dimineața. Mulțumesc interpreților, spune doamna președinte, vă mulțumim și noi. Rog coordonatorii să rămână în sală, uh, iar ceilalți să părăsească sala cât se poate.